Good afternoon. The sitting is resumed. The minutes of yesterday's sitting and the texts adopted are available. Doamnelor și domnilor, reîncepem uh, reuniunea. Sunt uh, comentarii? Nu. Atunci procesele verbale sunt adoptate. Trecem direct la dezbaterea um, ce va începe cu declarația alte reprezentante uh, cu privire la lumea arabă, Siria, Yemen, Africa de Nord. Prima vorbitoare este doamna Ashton, care și dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați eurodeputați, ultima dată când am vorbit în Parlamentul European, în începutul lui mai, am spus că trebuie să facem declarații, dar prioritare sunt acțiunile. Vă amintiți că am spus că doresc să creez un oficiu al Uniunii Europene, un birou la Benghazi. Ideea este că uh, steagul Uniunii Europene este arborat acum în noua piață a libertății din uh, acea zonă, din Benghazi și uh, săptămână de săptămână merg noi experți între acolo pentru a vedea cum putem să sprijinim uh, nevoia de securitate, cum să consolidăm uh, societatea civilă. Săptămâna trecută echipa mea a fost la New York pentru a coordona activitățile noastre cu cele de acolo în ceea ce privește Libia. Pe lângă Piața Libertății m-am întâlnit cu oameni care doresc să militeze pentru pentru libertatea și democrația din Libia. Mi-au mulțumit mie, mi-au mul- v-au mulțumit dumneavoastră, au mulțumit Europei. Ei știu că uh, vor trebui să o ia de la capăt și așa se va întâmpla, indiferent că vorbim despre Benghazi, Misrata, despre Tripoli sau despre zona din sud. Am uh, făcut tot posibilul pentru a sancționa uh, ceea ce se întâmplă acolo. Am oferit asistență de 140 de milioane în uh, ajutor umanitar și continuăm să găsim o soluție la conflictul de acolo în cadrul grupului de contact care se întâlnește uh, săptămâna viitoare la Istanbul și în grupul de la Cairo, unde cooperăm cu secretarul general ONU și cu uh, uh, trimisul special al Khatib, cu Liga Arabă, cu Uniunea Africană și cu Organizația pentru Cooperare Islamică. Ne pregătim pentru viitorul, uh, pe, pentru ce se va întâmpla în viitor imediat după, după ce va pleca Gaddafi. Acțiunile trebuie să fie bazate pe o strategie. Uniunea Europeană uh, a oferit un răspuns la primăvara arabă mai întâi uh, în comunicarea privitoare la parteneriat pe 8 martie, două luni mai târziu. Am lansat un program european pentru politica de vecinătate și împreună cu colegul meu Ștefan Füle Doresc să vă spun că astăzi suntem aici pentru a vă promite că vom face tot posibilul să transpunem vorbele în fapte. Știți care sunt principiile noastre, răspundere reciprocă, uh, abordări individuale în funcție de nevoile individuale ale țărilor, în funcție de circunstanțe și aspirații. Oferim uh, mai mult sprijin, mai multă reformă democratică. În vorbele lui Ștefan, mai mult pentru și mai mult. Uh, Uh, prevedem 1,2 miliarde pentru următorii 2 ani, pe lângă cele 5,7 miliarde promise deja. Deci discutăm despre aproximativ 7 miliarde și la acestea se adaugă aproximativ 7 până la 8 miliarde, sumă reprezentând uh, rezultatul eforturilor concertate pe care le-am inițiat eu, bani de la Banca Europeană de Investiții și de la BRD. Obiectivul este foarte clar. Dorim să promovăm ceea ce eu numesc uh, o democrație profundă, durabilă și, odată cu aceasta, și prosperitate economică. Știm foarte bine că democrația nu înseamnă nimic fără alimente, fără siguranță, fără locuri de muncă. Și acum este rândul nostru, al instituțiilor europene, al statelor membre, să ne ținem de cuvânt. Dincolo de noile politici inițiate, am mai, mi-am mai sumat încă două Uh, inițiative regionale. În primul rând, doresc să sporesc eficacitatea noastră în regiune, de aceea am numit un, un, uh, un reprezentant special pentru Mediterana. Este vorba de Bernardino Leon. Sarcina sa va fi să sporească influența politică a Uniunii Europene în zonă și să coopereze cu guvernele, cu societatea civilă, cu organizațiile internaționale și, desigur, să coopereze îndeaproape cu uh, Parlamentul European. În al doilea rând, am creat un grup de lucru care să uh, aducă la oaltă activitatea noastră, activitatea BI, BRD și a altor instituții internaționale financiare, precum și uh, să-i aducă pe partenerii noștri internaționali la masa negocierilor, astfel încât să existe sinergii. Este vorba despre o realitate care vizează democrația uh, ce vrem să devină realitate în uh, Africa. În Tunisia și în Egipt am uh, văzut foarte clar Uh, care sunt efectele economice a ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Am discutat cu uh, persoane din domeniul comercial, din domeniul hotelier și așa mai departe și mi s-a spus că turismul a scăzut și că este nevoie de intervenție pentru ca economia să fie susținută. De aceea uh, sprijinim acum o inițiativă majoră de adăpost în Egipt Lansăm uh, de asemenea un uh, program în Cairo în acest sens, precum și un program de 20 de milioane pentru a sprijini societatea civilă egipteană. Dorim să sprijinim uh, sectorul antreprenorial în Egipt, oferim, le oferim acestora ajutor în observarea alegerilor și așa mai departe. Premierul El Gamal este cel care urmărește acum procesul electoral și acesta, avocat de profesie, are acum sarcina să elaboreze o Constituție care să ghideze, să ghideze pe oamenii de acolo. De asemenea, în Tunisia m-am întâlnit cu ministrul de afaceri externe și, și acolo oferim sprijin pentru alegeri. Vom avea o misiune de observare electorală. De asemenea, există și programe regionale de dezvoltare care sunt acum în derulare. De, în derulare. Guvernul tunisian uh, va face acum tot posibilul astfel încât să existe paritate de gen la alegeri. Mă îngrijorează faptul că vocea femeilor din regiune uh, nu va fi auzită. Trebuie ca acestea să se implice în mod direct. Mi s-a spus că acestea se tem că locul lor nu este garantat pe viitor, chit că acestea au participat la Revoluție. Trebuie să le sprijinim, trebuie să le punem în dispoziție resurse, angajament politic și să spunem că dorim să le vedem implicate. În urmă cu câteva săptămâni am finanțat o, în Tunisia o conferință cu ONU Femei, cu Organizația ONU pentru Femei. Vorbitoarea este întreruptă. Și reia subliniind faptul că mai sunt multe de făcut. În această dimineață am uh, emis un comunicat în ceea ce privește situația femeilor, a artiștilor, a jurnaliștilor în Iran. Poate că cel mai tare ne îngrijorează ceea ce se întâmplă acum în Siria, pentru că acolo oamenii nu pot să joace um, rolul pe care trebuie să și-l asume în reconstrucția țării. Doamnelor și domnilor, în Siria au început inițial uh, mici proteste împotriva corupției și totul a evoluat în așa fel încât s-a ajuns la proteste uh, Uh, masive. Ieri, în uh, Homa, au murit 11 oameni, oameni care se adaugă cifrei totale de 1500 de civili care au uh, murit și 350 de persoane din corpul de securitate. Aproximativ 10.000 de oameni au fost reținut, reținuți. Re Vreau ca vocea noastră să fie ascultată. Cooperăm cu partenerii noștri internaționali. Dorim ca la Consiliul de Securitate ONU să se ia măsuri, fiindcă violențele din Siria trebuie să înceteze, trebuie să existe un dialog și trebuie să uh, intervină schimbarea. Președintele Assad a făcut promisiuni, însă acestea nu au fost transpuse în fapte. Uh, ne vom întâlni, uh, acesta a anunțat că se va întâlni cu opoziția pentru a crea un dialog. Însă, trebuie să fim foarte serioși. Un dialog trebuie să fie inclusiv. Și un dialog fără opoziție nu înseamnă nimic. Delegația, delegația UE este la fața locului în Damasc, se întâlnește zi de zi cu oamenii de acolo, lucrează cu reprezentanți uh, ai organizațiilor internaționale și transmite mesaje puterne, puternice. Delegația noastră în Ankara a vizitat taberele de refugiați, am discutat cu uh, domnul ministru al afacerilor externe Davotoglu pentru uh, ca împreună cu acesta să vedem care este situația la frontiera cu Turcia. Instabilitatea din Siria se traduce și prin probleme în Liban. În Liban. Și astfel ajungem și la subiectul eternei căutări a păcii în Orientul Mijlociu între Israel și Palestina. Discursul președintelui Obama din mai uh, a vizat uh, reconcilierea palestiniană. Uh, din nou ne axăm acum pe posibilitatea de a iniția un dialog în vederea găsirii unei soluții. Am uh, lucrat neîncetat în acest sens. Am lucrat cu președintele Abbas, cu premierul Fayad, cu premierul Netanyahu și cu mulți alții din regiune, cu partenerii noștri din Quartet, cu statele arabe, pentru a găsi căi ambițioase de a merge înainte, căi, pe, uh, căi care să fie ghidate de Uniunea Europeană, fiindcă Uniunea Europeană dorește să-și asume rolul de lider. La ONU, SUA și Rusia au răspuns la scrisoarea mea în ceea ce privește solicitarea ca quartetul să se întrunească lunea viitoare la Washington. Uh, o să, această reuniune se va baza pe ceea ce s-a întâmplat la München, la reuniunea quartetului uh, pe care am prezidat-o în acest an. Nu vreau să, submin, să, supra, să subestimez provocarea dar ideea este că doresc ca săptămâna viitoare să adoptăm o declarație care să-i determine pe israelieni și pe palestinieni să depășă, să-și depășească obstacolele. Toată lumea privește înainte către septembrie, către prospectul unei rezoluții. Nu știm exact ce se va întâmpla și care vor fi reacțiile, dar mie mi-este foarte clar că trebuie să îmi concentrez energia pe acest subiect. Avem o poziție consolidată de la care să pornim, bazată pe concluziile Consiliului. Este vorba de o poziție unită. Înțeleg de asemenea foarte bine care sunt îngrijorările oamenilor din fâșia Gaza. Am mers, de, am mers acolo de două ori și am văzut cu ochii mei ce se întâmplă. Subliniez mereu și mereu că e nevoie ca frontierele să se deschidă, oamenii trebuie să fie aprovizionați cu ceea ce au nevoie. Și de asemenea trebuie să se țină cont și de nevoile Israelului. Am discutat cu premierul Israel în ultimele zile și acum au loc reuniuni la fața locului. Nu subestimez situația, știu că mai sunt multe, multe de făcut. Mulțumesc Greciei pentru faptul că s-a oferit să acorde ajutor umanitar în cooperare cu ONU celor din fâșia Gaza. Doresc să mă refer acum și la două regate, Maroc și Iordan, unde sprijinul Uniunii Europene Uh, vine pentru uh, a încuraja reforma. Pe 12 iunie, regele Abdullah al Iordaniei a anunțat reforme ambițioase uh, în ceea ce privește politi partidele politice și procesul electoral. De asemenea, um, am fost în urmă cu două săptămâni și să discut cu, premier, cu ministrul de afaceri externe Nasen Iuden. Referitor la Maroc, și la noua Constituție care a fost votată sâmbătă. Sper că cetățenii din Maroc vor rămâne în centrul procesului de implementare al noii Constituții și sper că dialogul va deveni mult mai puternic și mult mai amplu. Suntem uh, dispuși să sprijinim Marocul în acest demers. În Algeria, starea de urgență a fost ridicată, președintele a promis uh, să transpună promisiunea de reforme în acțiuni. Uh, Recent m-am întâlnit cu ministrul afacerilor externe Medelci la Consiliul de Asociere UE Algeria. În Bahrein am uh, exprimat mereu că nu mai trebuie să fie violate drepturile omului. Vă amintiți că am discutat cu regele Bahreinului în uh, golf în urmă cu câteva săptămâni. Am încercat să facem tot posibilul ca medicii care îi tratează pe cei uh, ce au uh, nevoi speciale să nu mai fie discriminați. Am uh, încercat să facem tot posibilul să îmbunătățim situația. Știm care sunt evenimentele în ultimele luni și cred că răspunsul acordat de noi a făcut ca situația să se amelioreze. Dar trebuie să fim tari în continuare pentru ca dialogul național să poată demara. În cele din urmă, Mă refer la situația din Yemen, unde blocajul politic a înrăutățit situația crizei umanitare. Singura cale de a avansa, după cum am spus uh, în, uh, și uh, în trecut, este aceea de a asigura o tranziție politică inclusivă. Știți că președintele a părăsit uh, țara Vom continua să cooperăm cu partenerii noștri, cu SUA și cu Consiliul, astfel încât să stopăm blocajul și să găsim o soluție. După cum uh, președintele sale uh, se va face bine, dar acesta va trebui să, acesta va trebui, mă scuzați, să predea puterea. Am spus-o foarte clar. Împreună cu partenerii noștri internaționali dorim să acordăm sprijin umanitar, politic și practic. Dar Stimați eurodeputați, nu cred că mai e nevoie să vă spun că situația este extrem de dificilă în Yemen și suntem extrem de îngrijorați de ceea ce se întâmplă la fața locului. Suntem de asemenea dispuși să intervenim în Yemen pentru pregătirea um, alegerilor electorale și pentru a um, crea legături acolo. Este clar însă că tranziția trebuie să înceapă acum, imediat. La final, doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul manifestat, pentru eforturile depuse astfel încât uh, să uh, ajute la impunerea democrației, a respectării drepturilor omului și a libertăților cetățenești. Stimați uh, europeni, Parlamentul, stimați eurodeputați, mă scuzați, Parlamentul European este unic ca instituție, reprezentați tot ceea ce înseamnă libertatea de expresie, libertățile individuale și cunoașteți foarte bine uh, ce înseamnă democrația, ce înseamnă a lucra pentru oameni și a lupta pentru anumite cauze. Dumneavoastră aveți multe de oferit celor cu care eu am început un dialog. Și trebuie să profitați de orice oportunitate pentru a găsi căi practice de a impune democrația pentru că la urma urmei astfel s-a impus democrația și în Uniunea Europeană și am reușit împreună să facem față provocărilor. Știu că veți fi foarte generoși și veți, o, o, veți acorda sprijin celor care acum își caută propriul drum către viitorul lor democratic. În Benghazi, unul dintre mulții tineri cu care m-am uh, întâlnit și care a fost închis timp de opt ani, Uh, acesta mi-a spus și noi vrem ce aveți uh, dumneavoastră și anume democrație la ordinea zilei. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. The first speaker is Mr. Salafranca. You have the floor. De, dicen que cuando le preguntaron al célebre pensador Ortega qué distancia había que tomar de los acontecimientos para escribir la historia, dijo una distancia en la que no se pueda apreciar el perfil de la nariz de Cleopatra traigo señora ashton esta anécdota a colación no porque egipto sea un país afectado por la primavera árabe sino porque estamos viviendo. Vă povestesc acest lucru um, în legătură cu primăvara arabă, fiindcă ne aflăm la o răscruce. Lipsa de încredere în proiectul european, criza datoriei, ni se pun sub semnul întrebării realizările noastre atât de valoroase cum ar fi zona Schengen și capacitățile noastre NATO sunt puse sub semnul întrebării. Însă în ultimii ani uh, am uh, înregistrat progres. În ultimul an și jumătate s-a înregistrat progres. Uh, iată, Serviciul European de Acțiune Externă, altul reprezentant al Uniunii Europene și avântul pe care l-a primit uh, politica europeană de vecinătate. Ați spus uh, dumneavoastră că vecinii noștri vor fi, în, vor fi întotdeauna acolo unde sunt, dar noi ce facem? Cum rămâne cu așteptările cetățenilor noștri care percep politica externă ca un barometru care, care măsoară situația în Europa? O, ce o să facem în aceste țări care sunt vizate de rezoluția care va fi votată mâine? Noi uh, Uh, suntem deja angajați pe calea asistenței. Sperăm că dumneavoastră sunteți sunteți uh, angajată pe drumul cel bun și avem nevoie de un contur uh, pentru acțiunile noastre care să nu țină cont de nasul Cleopatrei, așa cum a spus și dumneavoastră, avem nevoie de un cadru pentru acțiunile noastre. Mulțumesc, doamna de Kaiser. Doamnă înalt reprezentant, ați muncit din greu și vă bucurați de tot sprijinul nostru. Rezoluția Parlamentului de astăzi se concentrează asupra acelor țări care sunt un pic date uitării, Siria, Yemenul și Bahreinul. De fapt, rezoluția noastră și-a propus să îndeplinească un dublu obiectiv. Mai întâi să uh, punem capăt acestei treceri sub tăcere și să facem bine distinția între situația din aceste trei țări. Iar al doilea obiectiv este, bineînțeles, să condamnăm toate uh, încălcările drepturile omului din regiune, dar să, să și lăsăm spațiu pentru dialogul politic. Există o mare majoritate a uh, membrilor din acest uh, Parlament care sunt de acord cu această rezoluție. De aceea eu am să-mi limitez uh, discursul la câteva remarce. De exemplu, nu-mi place când se vorbește despre mandat pentru lumea arabă. Este un concept care derivă din uh, politica postcolonială. Nu există o lume arabă uh, ca atare. Fiecare țară are propria sa specificitate. Apoi, aș vrea să spun câteva lucruri despre Siria unde în mod crud și necruțător cei care uh, protestează, cei care demonstrează pe străzi sunt oprimați. Nici măcar tinerii, copiii nu sunt cruțați. Din cauza acestei oprimări violente, foarte mulți refugiați ajung în Turcia și în alte țări vecine. Și atunci ne întrebăm de ce Uh, ONU nu se mulțumește decât cu uh, ajutorul umanitar și nu face mai mult. De ce nu am spus că ne dorim ca președintele mm, Bashar Assad să plece de la putere, atâta timp cât el a depășit orice limită și ne-a dezamăgit. De ce nu am făcut acest lucru? Pur și simplu pentru că ne dorim să mai existe o cale de negociere politică unde să fie implicată Europa. Minoritățile religioase și îndeoseb creștinii sunt amenințați de către extremiști. Nu ezitați să mergeți și la Damas. Doamnă înaltă înalt reprezentant, vă rog frumos să nu mai fiți atât de distantă. Avem nevoie de un gest politic hotărât. Avem nevoie de o prezență europeană la fața locului. Poate că este un moment istoric și nu trebuie să ratăm această ocazie. Noi suntem pentru Serviciul European de Acțiune Externă avem acum relații mai bune cu acest serviciu. Da, într-adevăr există anumite suprapuneri de competențe, dar acum sunteți puse la încercare dumneavoastră și Serviciul European de Acțiune Externă. Trebuie să ajutăm aceste țări și sper ca aceste structuri instituționale să facă față așteptărilor și să fim la înălțime din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Verhofstadt. Seen, uh... Doamna Ashton, nu știu dacă ați uh, văzut uh, ce s-a întâmplat în ultimele ore, în ultimele două zile. Ați intrat oare pe YouTube? Acolo apar niște imagini șocante cu un bărbat din Siria care filma demonstrațiile în stradă. Și la un moment dat, acesta vede un lunetist al miliției prezidențiale. Și acela este momentul în care e și ucis. Deci este o uh, asasinare live în timp ce victima filmează. Își filmează practic propria moarte. Există multe cazuri similare. Acest om a fost ucis fiindcă încerca să clarifice un lucru, încerca să Uh, facă o fotografie pentru a o posta pe internet, pentru ca toți cei din afara Siriei să afle ce se întâmplă acolo. Pentru ca toți cei din afară să vadă că, deși există 1500 de decese, masacrul continuă. Noi, cei din afară, să fim sinceri, privim ce se întâmplă și nu facem mai nimic pentru a preveni astfel de acțiuni. Știu că Siria nu e Libia, știu că nu este nicio linie de front de apărat, deci ce se întâmplă acolo e complet diferit față de ce se întâmplă în Libia. În ace- din această perspectivă, Siria, aș zice, e mm, o problemă și mai mare, are probleme și mai mari. Dar asta nu înseamnă că nu putem face nimic mai mult. De fapt, ce facem? Așteptăm o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Și, iată, trec săptămâni în șir, în timp ce noi sperăm să se întâmple ceva cu Rusia, cu Brazilia, să se miște ceva. Și nu se mișcă nimic. Așadar, vedem ce se întâmplă la fața omului și vedem live. Avem uh, scene la cald de cealaltă parte avem uh, Brazilia, China și Rusia care blochează totul la Consiliul ONU de Securitate. E clar că trebuie să găsim o altă cale, trebuie să facem mult mai multe lucruri. Noi trebuie să facem mult mai multe, nu să așteptăm o rezoluție ONU care oricum nu va veni, domnule președinte, în următoarele zile, poate nici în următoarele săptămâni. Vin cu o propunere. Cred că putem face două lucruri. Dumneavoastră puteți face pe lângă ceea ce s-a discutat până acum următoarele. În primul rând, să extindeți lista oamenilor care sunt vizați de sancțiuni. Aveți 30 de oameni pe listă s-a căzut de acord cu SUA, comunitatea internațională și așa mai departe. Deci cel puțin există acest acord între SUA și UE. Eu cred că această listă trebuie extinsă la cele 200 de familii care dețin puterea la ora actuală în Siria și care, și, um, care încă îl sprijină pe Assad. Cred că aceste 200 de familii sunt uh, responsabile de prezența lui Assad la putere. Și din cauza acestor 200 de familii, masacrul continuă și tot din cauza acestora, lunetiștii pe care îi putem vedea pe internet ucid în continuare oameni nevinovați în stradă. Eu cred că putem să facem mult mai multe decât să așteptăm săptămâni în șir fără a avea rezoluția ONU, care întârzie să apară. Trebuie să vizăm aceste persoane, să le înghețăm activele, să impunem o interdicție de călătorie. Este vorba despre 200 de familii extrem de bine cunoscute în Siria. Și acesta este primul lucru ce trebuie făcut. Și al doilea pe care îl propun doamna Ashton astăzi ar fi următorul. Trebuie să privim uh, realitatea în ochi. Nu avem nicio linie de front, nu putem să procedăm ca în Libia, dar măcar putem să încercăm să cugetăm la posibilitatea de a crea o zonă de securitate în Siria, o zonă demilitarizată pe teritoriul acestui stat. Nu este o dorință ce nu poate fi transpusă în fapte. La Ankara se lucrează acum pe acest potențial proiect. S-a petrecut așa ceva în Irak în 1991, a fost creată o asemenea zonă cu sprijinul SUA, vă amintiți prea bine, asta pentru a-i proteja pe oamenii din Nord. Eu cred că ar trebui să facem acest lucru aici. Pentru că altfel lucrurile vor continua, crimele vor continua. Așadar, acestea sunt propunerile mele și vă rog insistent, nu mai așteptați uh, unanimitatea ce nu va veni uh, de la ONU și asumați-vă rolul de leadership, uh, având aceste două inițiative mai sus numite. Vă mulțumesc, spune președintele. Domnul Tanak. Domnule președinte, de la șase luni după începutul primăverii arabe, iată cum stau lucrurile. Egiptul ar putea, ar trebui să fie lăudat pentru acțiunea în instanță împotriva președintelui Mubarak. Iar partidul meu speră să existe un nou președinte în Egipt în septembrie care să uh, readucă stabilitatea în lumea arabă, fiindcă există o lume arabă și o ligă arabă. Sper că frăția musulmană își va respecta păgăduiala de a respecta pluralismul partidic și uh, uh situația cu Israelul. Egiptul are nevoie de finanțare din partea Uniunii Europene prin uh, fondul European de Investiții și Banca Europeană de Investiții și salut uh, inițiativele uh, doamnei Ashton în acest sens. Și Tunisia face pași uh, către un uh, viitor stabil, care însă uh, este destabilizat acum de situația din Libia. Iar aceasta este o chestiune de credibilitate pentru Uniunea Europeană și NATO prin rezoluția 1973 Trebuie înlăturat Gaddafi care a uzurpat puterea și noi acum nu putem să lăsăm lucrurile pe jumătate făcute. Acum uh, i-am permis acestui Gaddafi rănit să rămână la putere, fiindcă va fi și mai virulent și se va răzbuna pe vest și pe propria, propriul său popor. Și um, uh, Algeria, care iată, iată, Algeria ajută regimul de la Tripoli cu uh, ajutoare și finanțare. Uh, iar uh, situația s-ar putea să ducă la um, o îi se cere vorbitorului să încetinească ritmul. Am multe de spus, domnule președinte. Vă dau mai mult timp la... la vă dau mai mult timp, dar toată lumea înțelege engleza. Pot să vorbesc cât de repede vreau. Da, dar interpreții ar trebui totuși să traducă. Dată deci care aceasta este o parte a problemei uh, și nu soluția. Ar trebui să rămână în Arabia Saudită și să se semneze acordul aferent care să ducă la alegeri democratice. Și situația din Bahrain este îngrijorătoare și sper că um, monarhia va face concesii autoriz- au, opoziției, mai ales din majoritatea Shia. În Siria, președintele Basar, Bashar Um, încearcă să pună capăt oricărei, oricărei opoziții. Nu putem să uităm, uh, să uităm pe protestanții care cer libertate și uh, cer să se pună capăt guvernului uh, lui Bashar. Arestarea și torturarea copiilor este ceva de neîngăduit și pe mine mă îngrijorează faptul că grupurile jihadiste se alătură protestatarilor acum, dar acest lucru nu poate să fie o scuză pentru uciderea manifestanților nevinovați și, bineînțeles, acum mă tem și pentru creștini și uh, refugiații irakieni pe, în acest teritoriu. Mă bucur că au avut loc reforme în Maroc pentru a îngrădi puterea monarhiei, dar sperăm că și problema legată de Sahara se poate rezolva pașnic și cu un uh, referendum pentru independență. Mă bucur foarte mult uh, că situația din sudul Sudanului începe să se clarifice. Sperăm totuși uh, că uh, lucrurile nu vor lua pe un făgaș uh, negativ care să destabilizeze lucrurile. Mulțumesc lui Cathy Ashen și personalului său pentru toate eforturile pe care le-a făcut într-o sprijinirea primăverii de la Praga și uh, de la mm, primăverei arabe și uh, a situației în lumea arabă. Mulțumesc foarte mult următorul vorbitor, doamna Flotre. Se fac foarte multe eforturi pentru, um, pentru înlăturarea regimurilor uh, opresive și uh, ni se înlătură foarte multe prejudecăți față de lumea arabă. Și iată, uh, aceste aspirații ne cer foarte multe nouă Uniunii Europene. Trebuie să condamnăm violența, să îi sancționăm pe tirani și să înlăturăm aranjamentele pe pe care le-am avut cu aceste puteri și uh, trebuie să oferim sprijin economic, trebuie să uh, preîntâmpinăm uh, cauz, re, revenirea revoluțiilor și trebuie să ne fondăm relațiile pe bază de parteneriat, ceea ce înseamnă reciprocitate cu parteneri care vor fi până acum răspunzători în fața popoarelor lor. Iată, deci, o adevărată revoluție pentru Uniunea Europeană. Cine crede serios că Assad este capabil să lanseze un proces politic care să implice uh, uh, actorii democratici în vederea construirii unui stat de drept? Eu nu cred acest lucru și nu cred că multă lume crede asta, dar în rezoluția noastră se face acest apel, uh, nu se face acest apel uh, președintelui Bashar de a părăsi puterea. există totuși o, o majoritate care, și, care califică aceste acțiuni de ca uh, presupus genocid și, uh, uh, și este nevoie să se sesizeze Curtea Penală Internațională. Cred că nu ne-am epuizat toate căile diplomatice. Turcia ne poate ajuta în acest sens să convingă țările reticente Rusia și, Braz- și Brazilia, dar și China Trebuie să și uh, ocrotim ceea ce înseamnă reinstalarea refugiaților, reactivarea protecției temporare, uh, ajutor pe mare. Iată ceea ce ar trebui să propună concret refugiaților Uniunea Europeană în loc să organizeze reuniuni de criză uh, pentru a repune în cauză achiul comunitar. comunitar. Dacă Uniunea Europeană dorește să fie co- coerentă și să aibă un mecanism care să garanteze asocierea societății civile în toate etapele uh, în ceea ce privește evaluarea și punerea în aplicare a acordurilor UE cu noi noștri parteneri, iată a venit momentul schimbării pentru Uniunea Europeană. Partenerii noștri sunt răspunzători în fața popoarelor lor, iar popoarele sunt dornice să îmbrățișeze uh, democrația și libertatea. Uh, doamnă Ashton, ați avut o, o analiză foarte bună la începutul mandatului dumneavoastră. Ați spus că uh, credibilitatea Uniunii Europene se joacă pe scena vecinătății europene. Dacă uh, aspirațiile noastre sunt la fel de înalte ca cele ale, ale popoarelor, ar trebui ca în această situație să nu uităm că statutul Uniunii Europene în secolul 21 se zugrăvește în fața ochilor noștri și uh, credibilitatea sa este în joc. Vă mulțumesc. Mrs. Matias. Doamna Matias are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să vă spun că este clar că trebuie să sprijinim în continuare revoluțiile democratice care au loc în aceste țări. Nu am foarte mult timp la dispoziție, vreau uh, doar să schițez câteva idei. În primul rând, uh, nu putem să uităm că condițiile de negociere de, uh, necesare unei tranziții democratice trebuie să fie stabilite de popoarele acestor țări. Situația este gravă în Siria, dar și în Yemen și în Bahrain. Dacă dorim să evităm războiul civil, Eh, ultimul lucru de care au nevoile eh, aceste țări este ca Europa să-și bage nasul în chestiunile lor interne și mai ales prin intermediul Uh, prezentării unor uh, soluții militare sau paramilitare. Și spun acest lucru pentru că trebuie să respingem din capul locului uh, ce se întâmplă în Libia. NATO și ONU și-au depășit competențele din rezoluții, chiar și cele votate de către Consiliul de Siguranță al ONU. Iar această tăcere în ceea ce privește Libia este această respingere și uh, uh, care se bazează pe o rezoluție la care eu nu pot să subscriu. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Belder. Mulțumim. Domnul Belder are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. La începutul anilor 50, David Ben-Gurion spera ca schimbarea regimului în Egipt să permită o pace între Israel și restul țărilor arabe. Regimul Nasser și alte regimuri militare din regiune s-au dovedit a fi mult mai anti-izraeliene decât monarhii care fuseseră răsturnați de la putere. Doamna înalt reprezentant, oamenii și din Israel și mai ales politicienii se tem de ce se va întâmpla după uh, această așa zisă primăvară arabă, pentru că riscăm să se întâmple același lucru ca și în anii 50 frații musulmani riscă să blocheze orice speranță de compromis politic pacific cu Israelul. Credeți că schimbarea politică din Egipt uh, va fi mai prielnică uh, viitoarelor relații de bună vecinătate între Israel și Egipt? Știu că observatorii israelieni nu au deloc încredere nici în uh, candidații cei mai bine plasați pentru viitoarele alegeri din Egipt, că e vorba despre El Baradei sau celălalt uh, candidat. Noi credem că tot ceea ce s-a întâmplat în aceste țări este mai degrabă un coșmar pentru restul lumii și poate că ar fi bine să facem tot ce ne stă în putință ca să dejucăm orice fel de scenariu uh, mai uh, uh, rău. Domnul Molțer, acum. Domnule președinte, pentru multe dintre statele arabe nu mai este cale de întoarcere. Nu este însă clar încotro se îndreaptă acestea. În Yemen există speranțe, fiindcă vedem că acum intră în dialog uh, grupări care până mai recent nu și imaginau să facă acest lucru. E clar însă că sistemul trebuie să fie modificat și doborârea regimului nu poate să fie un garant pentru respectarea drepturilor omului, pentru respectarea libertăților personale, individuale, religioase și așa mai departe, fiindcă știm că, foarte bine care este situația creștinilor, spre exemplu. Uh, sunt probleme de securitate, de economie și așa mai departe. Uh, chiar și în Maroc, unde regele este apreciat, uh, am văzut că s-a ajuns uh, la violențe prin influența statelor din vecinătatea, acestui, din vecinătatea Marocului. În opinia mea, uh, dacă demersul acesta este, dacă demersul mișcărilor arabe va fi blocat de Iran, spre exemplu, atunci acesta va fi un semnal extrem de negativ. E important să acționăm. Sigur, uh, apare chestiunea fluxurilor migratorii și a problemelor ce pot fi puse pentru Uniunea Europeană. Și deja se pun bazele abordării acestei uh, chestiuni și uh, să sperăm că vom reuși. Mulțumesc. Se încheie lista vorbitorilor pentru grupurile politice. Doresc să urez bun venit unei delegații din uh, Brazilia. Este vorba de domnul Galeria de la Camera Deputaților din Brazilia. Bine ați venit! Participă la prima întâlnire uh, interparlamentară dintre Parlamentul European și Parlamentul Brazilian.